dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră v-ați, uh, v-ați exprimat sentimentele profunde, convingerile profund, profunde și am încercat să rezolvăm toate aceste uh, preocupări. Așa cum a spus domnul Lopez Aguilar și cum a spus domnul Depre, am încercat să răspundem uh, preocupărilor exprimate de anumite grupuri politice în această seară și cred că rezultatul întărit de examinarea și de contribuție la Parlamentul European este unul bun. Este un rezultat votat în uh, Consiliu, deci nu este îndreptat împotriva statelor membre, însă ceea, este, ceea ce este important uh, pentru mine este sprijinul uh, celor din uh, prima linie. Se bucură de sprijinul polițiștilor, ofițerilor de imigrație, cei de care avem nevoie pentru a trăi în siguranță. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar King. Dau acum din nou cuvântul raportorilor. Primul este domnul Lenars. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru că, într-adevăr, încă de la începutul acestui proces am avut multe ore de discuții în cadrul Parlamentului cu Comisia asupra a ceea ce facem, ce funcționează, ce putem să îmbunătățim și toată munca pe care am depus-o se pare că a dus la un rezultat bun. Și mulțumesc tuturor colegilor care ne-au acordat încredere și sprijin. Majoritatea dintre noi sprijinim această inițiativă, majoritatea dintre noi am vorbit despre echilibrul între securitate și drepturile fundamentale. Domnul Niedermüller a spus că nu trebuie să intre în concurență, ci trebuie să se completeze. Acesta este principiul uh, uh, esențial pe care am încercat să-l introducem în acest act legislativ și cred că este o veste bună. Este o veste bună dacă ne pasă despre combaterea fraudelor de identitate, dacă ne pasă de uh, politica de securitate a Uniunii Europene și despre modul în care aceasta poate să devină mai eficientă. Dacă ne pasă de ofițerii de poliție, de ofițerii de frontieră uh, și de capacitatea lor de a-și face munca cu ajutorul instrumentelor potrivite. Cred că dacă nu ne pasă de aceste lucruri, dacă nu ne pasă de combaterea fraudei de nete, dacă nu ne pasă de securitate, poți să votezi cu așa cum fac verzii sau uh, stânga sau extrema stângă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Lenar, și în încheierea acestei dezbateri, acum tot domnul Melo. Două lucruri. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre autorități și mai ales despre forțele de poliție care zi de zi își riscă viața ca să ne garanteze nouă libertățile. Pentru aceste forțe de poliție și pentru celelalte forțe de, um, care garantează um, respectarea legii, noi trebuie să permitem accesul la aceste baze de date care permit mai bine controlul, um, să se efectueze mai bine controlul la frontieră. Ni se spune din partea vezilor, din partea um, GUE, că din cauza acestui sistem vom controla și oamenii cinstiți, nu doar pe cei care uh, au comis crime. Păi este normal, pentru că dacă am ști din capul locului că sunt criminal, n-am avea nevoie să-i controlăm, să identificăm, pentru că toată lumea este amestecată, trebuie să putem să controlăm pe toată lumea. Uh, și cei care sunt cinstiți nu au de ce să se teamă. Iar ceilalți uh, pot să fie mai ușor identificați și noi putem să uh, păzim mai bine frontierele Uniunii Europene. Și ca să răspund comuniștilor care sunt atât de uh, preocupați de problemele de egalitate, aș vrea să le spun că uh, și în plus au și plecat ca și cum de, nu le mai pasă de dezbatere, aș vrea să le spun că noi vrem să garantăm că în Uniunea Europeană vom face tot ce putem ca să se respecte drepturile și să se respecte datele cu caracter personal și vom avea un regim mult mai bun decât cei pe care le apără comuniștii în Venezuela, în Cuba sau în Corea de Nord unde e adevărat că se amestecă în viața privată a persoanelor, nu se respectă drepturile fundamentale, există arest, um, um, oamenii sunt arestați în mod arbitrar pentru că și-au exprimat părerea sau pur și simplu dispar. Spun acest lucru în calitate de deputat european. Vrem să se respecte legea și să se garanteze securitatea. Vă mulțumesc, domnule Melo. Dezbaterea s-a încheiat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O dezbatere comună. Am, am do- doream să vă spun că votul va avea loc în aprilie 2. Trecem la următorul punct. Dezbaterea raportorului doamnei Nibler, sporire eficienței procedurilor de restructurare de insolvență și de remitere de datorie și dau cuvântul pentru 4 minute în primul rând raportoarei. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul lor în momentul în care am discutat acest dosar. Cred că directiva privind uh, procedurile de cadru de resurzare preventivă pentru a doua șansă este o piatră de hotar pentru a promova antreprenoriatul în Europa. În uh, Europa 200.000 de întreprinderi um, se declară falimentare, pierdem 1,7 milioane de uh, locuri de muncă drept urmare în Europa. Deci, cred că trebuie să sprijinim mai mult antreprenoriatul, spiritul antre, uh, antreprenorial și cred că dacă permitem o restructurare preventivă a întreprinderilor care au dificultăți uh, financiare, suntem pe uh, uh, o cale uh, bună și dacă permitem startup-urilor care nu, au, nu și-au demarat activitatea prea bine să evolueze uh, mai bine pe viitor, uh, și acest lucru este un lucru uh, pozitiv, sprijinând tinerii să, își, uh, uh, să încerce să facă ceva. Punctul de plecare a fost unul foarte dificil. În, uh, există 28 de reglementări naționale privind restructurarea preventivă în, Bul- în Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Croația. Nici nu există această posibilitate de, restructura- de restructurare. Există state unde uh, cadrul de restructurare este unul extrem de strict, așa cum se întâmplă uh, în Germania. Uh, pe de altă parte, în Franța, în Belgia, în Regatul Unit și în alte țări, uh, procedurile de restructurare sunt foarte laxe. Apoi, există restructurare, restructurarea întreprinderilor este influențată de atitudini culturale profund diferite. În Germania, când este vorba de restructurare, de insolvență, Um, interesul um, este pentru uh, creditori. Însă în alte state se pune accentul pe posibilitatea de a continua uh, activitatea antreprenorială și astfel de a salva mai degrabă locurile de uh, muncă. De, din acest punct de vedere, cred că am găsit un echilibru potrivit în această directivă între cele două abordări culturale diferite. Această uh, directivă se referă în primul rând la introducerea unui um, uh, sistem de avertizare timpurie de către statele membre, apoi o a doua parte se preocupă de cadrele de restructurare preventivă, o altă parte se uh, um, um, referă la procedurile de restructurare insolvență și de remitere de datorie. Sistemul de avertizare timpurie mi se pare o idee foarte bună pentru că uh, ajută în, în antreprenorii să înțeleagă dacă, dacă este cazul să se gândească la această posi- uh, posibilitate. În ceea ce privește restructurarea preventivă, cred că trebuie să ținem, să găsim echilibru potrivit între interesele tuturor părților uh, participate, între interesele debitorilor și creditorilor Um, propunerea comisiei era orientată foarte mult înspre interesele uh, debitorilor. Cred că am găsit uh, un echilibru mai bun. Prin uh, raportul nostru am dorit să precizăm care este rolul părților interesate în cadrul unui proces de restructurare de restructurare care este rolul, când trebuie să fie implicat în mod uh, obligatoriu sau facultativ un administrator care să se ocupe de restructurare. Uh, pentru Parlamentul European, de asemenea, a fost foarte importantă participarea lucrătorilor, a, a organizațiilor care reprezintă interesele lucrătorilor deci cred că am reușit să lucrăm foarte bine și în ceea ce privește remiterea de datorie am reușit să găsim o soluție de compromis. Se spune că remiterea de datorie este posibilă în răstim de 3 ani. Deci în mare cred că am obținut un bun rezultat și sper că uh, mulți vor fi convinși să uh, Uh, întemeieze o nouă uh, întreprindere știind că există un cadru mai bun pentru ei. Mulțumesc, doamna Nib- uh, Nibler. Are cuvântul în numele Comisiei domnul comisar King. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această propunere care are două obiective, să ajute acele întreprinderi care se află în situații dificile uh, economice și să dea o a doua șansă antreprenorilor onești care au eșuat. Suntem de acord că aceste mm, uh, măsuri vor facilita uh, libertatea uh, de circulație a capitalului și aducând o abordare europeană care înlătură obstacolele venite din diferențele între legislațiile naționale cu privire la restructurare preventivă, mm, insolvență și remitere de datorie. Această cultură de salvare inovare, între ghilimele, din Uniunea Europeană este, cheie, este un factor cheie pentru susținerea antreprenoriatului și în numele Comisiei doresc să mulțumesc raportoarei doamnei Nibler și raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă și eforturile făcute pentru a introduce aceste idei. Această legislație aduce uh, cerințe minime de mm, armonizare pentru a se asigura că întreprinderile care se află în situații dificile financiar au acces la scheme de restructurare care să le permită să continue să activeze. Apoi, în al doilea rând, dorim să ne asigurăm că antreprenorii onești, uh, supraîndatorați, au a doua șansă uh, de a crea o nouă afacere după o remitere completă a datoriei, după o perioadă de maxim trei ani. Și în al treilea rând, Dactoria, uh, directiva își uh, propune să îmbunătățească eficiența procedurilor de restructurare, insolvență și remitere de datorie, mai ales în ceea ce privește termenele. Astfel, dorim să facilităm investițiile, oportunitățile de creare de locuri de muncă, reducând astfel pierderile de locuri de muncă, uh, reducând costurile și um, crescând oportunitățile pentru acei antreprenori pe care dorim să-i sprijinim dacă au nevoie să o ia de la capăt. Uh, voi aștept cu interes această dezbatere și mâine votul pe această propunere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar King. Are cuvântul acum colegul nostru, Calve Șambon. Două minute. Domnule vicepreședinte, domnule comisar britanic, vă mulțumesc că ați venit să asistați la acest act legislativ cu care se poate mândri Parlamentul pentru că marchează o schimbare a um, felului în care uh, asumarea de riscuri în Europa, Europa și spiritul antreprenorial sunt tratate. Uh, cam 800 de firme în Europa uh, dau falimente în Europa în um, fiecare an și mai mult de 600 dintre ele din cauza că aplicarea legilor se face într-un mod mult prea rigid și aplicarea normelor contabile și administrative uneori este atât de uh, rigidă încât uh, um, e practic absurdă. Acest act legislativ este deosebit de important pentru că are o influență directă asupra celor mai activi din societatea noastră. Și la nivel european va îmbunătăți viața întreprinderilor și a lucrătorilor afectați de falimentul acestor întreprinderi. Vreau să spun patru lucruri. Mai multă convergență între sistemele de insolvabilitate și de restructurare. Dacă tot avem o piață unică, atunci să fie mai uh, fiabilă și mai solidă. Vom avea mai multă certitudine juridică pentru investitorii străini și transfrontalieri. Ca să facem să dispară frontierele, ceea ce reprezintă viitorul Europei. Dezvoltarea întreprinderilor care poate sunt uh, fiabile, dar întâmpină dificultăți financiare. Uh, să nu existe aceleași priorități pentru administrație nu, să ne gândim că trebuie să-i protejăm pe lucrători și să dăm o a doua oportunitate acestor lucrători, pentru ca și ei să poată să-și salveze întreprinderea. E mai important să supraviețuiești uh, decât uh, să faci profit. Mulțumesc, domnului Calve Jambon. Acum, domnul Martin, dar nu este în deci are cuvântul domnul Zvopăda pentru 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să o felicit pe colega noastră, Angelica Nibler, pentru un raport excelent. Restructurarea preventivă este extrem de importantă ca un instrument de care uh, să dispună antreprenorii europeni. Dacă va exista un uh, sistem uh, european în acest uh, sens, el va susține cele patru libertăți, uh, libertatea de mișcare, libertatea de uh, a face afaceri, um, susține întreprinderile mici și mijlocii europene, de asemenea, care reprezintă 99% din întreprinderile europene și uh, care deseori nu sunt într-o poziție financiară prea puternică. O armonizare minimă garantează și marja necesară de manevră pentru statele membre care să poată să ad- adopte aceste norme proprii culturi de afaceri. De asemenea, relațiile între creditori și debitori sunt uh, foarte delicate um, și dintr-o perspectivă profund uh, umană. Este un subiect uh, delicat și în Republica Cehă și pornind de la experiența mea personală, știu că nu toți debitorii trebuie să fie pedepsiți pentru că nu ar fi fost suficient de responsabili. Dar și creditorii trebuie să aibă la dispoziție instrumente care să le permită să-și recupere, recupereze banii într-un mod eficace. Din, din toate aceste puncte de vedere, acest uh, raport este unul echilib- echilibrat, reflectă uh, interesele debitorilor și creditorilor în același timp. Deci voi vota pentru acest raport. Vă mulțumesc, domnule Svoboda. Are cuvântul 5 minute, domnul Coferati. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, încă de la început ni s-a părut uh, foarte oportună și pozitivă intenția comisiei uh, când a prezentat această directivă pe care o vom vota mâine. Cu atât mai mult acum când efectele sociale și economice ale crizei foarte lungi pe care o traversăm încă nu au dispărut cu totul. Deci este momentul potrivit să folosim toate măsurile juridice cu putință ca să oferim întreprinderilor uh, să uh, treacă printr-o perioadă de restructurare ca să salveze, în primul rând, activitatea economică și apoi să fie ajutate uh, să treacă prin parcursul oficial de insolvabilitate, astfel încât să evităm pierderea de locuri de muncă, care, bineînțeles, că au consecințe dramatice pe plan social. Textul pe care îl vom vota este uh, rodul unor negocieri lungi care s-a desfășurat uh, la Parlament și apoi între Parlament și Consiliu. Dar tocmai din acest motiv am putut să discutăm și despre punctele mai sensibile, așa cum spuneau și colegii. Dar nu putem totuși să uh, privim cu ochii negativ rezultatul, dar să nu ascundem că am pierdut o ocazie importantă, după părerea noastră și anume să putem să protejăm mai bine pe cei mai vulnerabili uh, în această fază uh, dramatică uh, pentru unele teritorii, știind că mari întreprinderi europene au trecut prin aceste restructurări și că mari întreprinderile mici și mijlocii au avut mult de suferit. Planurile de restructurare nu vizează doar chestiunile financiare, care sar în ochi în multe circunstanțe. De fapt, restructurarea se extinde în mod inevitabil și la aspecte care țin de organizarea întreprinderii. Nu numai pentru că organizarea uh, deficientă este cea care duce la apariția dificultăților, ci pentru că datorită restructurării trebuie să se schimbe modelul de organizare care a dus la apariția crizei. Deci dacă tot vorbim despre organizarea întreprinderilor care trec printr-o criză, să nu uităm că aici trebuie incluse și salariile lucrătorilor și condițiile de muncă. Când vorbesc despre condiții, mă gândesc și la numărul de persoane vizate, dar și la entitate și la caracterul uh, cultural al muncii care uh, se pierde în multe circunstanțe. Am uh, depus eforturi ca să fie recunoscută și oficializată nevoia de a, a, a preveni uh, um, criza și de a informa foarte bine pe lucrători și, bineînțeles, și pe acționari sau toți cei care au o legătură cu întreprinderea. Am reușit să obținem, din acest punct de vedere, uh, progrese uh, notabile și trebuie să mulțumesc doamnei raportor Uh, pentru faptul că mm, a rezistat în timpul acestor uh, lungi negocieri, dar poate că ar fi bine să facem și niște pași suplimentari. Mi se pare deosebit de important să avem obligația de confirmare pentru lucrători pentru toate aspectele din planul de restructurare care vizează reorganizarea întreprinderii, printre care se includ concedierile, condițiile economice, orarul de muncă și condițiile materiale și de muncă. Din acest punct de vedere, cred că am ratat ocazia de a face o mai bună legislație și de a marca un progres. Un alt punct unde cred că am ratat oportunitatea este legată de um, lucrători care pot să devină la rândul lor creditori pentru că creditorii nu trebuie să fie cu toți considerați pe picior de egalitate. Ar fi fost util și necesar să garantăm un nivel mai mare de protecție pentru creditorii cei mai vulnerabili și inclusiv pentru lucrători. Și credem că trebuie să se țină cont de cazurile specifice pentru că uh, nu statele membre sunt cele care trebuie să hotărască care sunt uh, creditorii cei mai vulnerabili sau prioritari, ci ar fi trebuit să existe niște criterii la nivel european și ar fi trebuit să existe niște protecții suplimentare pentru această categorie față de toate celelalte. Ne oprim aici, ne mulțumim cu ce s-a obținut, dar ne sperăm că mâine această directivă va fi aprobată însă anticipez că va fi nevoie de eforturi suplimentare, mai ales pentru aceste puncte care, cum am spus, din punctul meu de vedere, au fost niște oportunități ratate. Și Viitorul Parlament sper că va putea să revină la acest subiect și să garanteze niște progrese uh, efective pentru toată lumea, pentru întreprinderi și pentru mâna de lucru. Vielen Dank, Herr Kollege Koffer. Vă mulțumesc, domnule Coferati. Are cuvântul acum pentru un minut domnul Sosnierș. Mulțumesc. Iată o nouă ocazie unde vedem o procedură specială, nouă, și mă întreb unde o să găsim banii pentru toate aceste companii care eșuează. Probabil nu din uh, onorariile dumneavoastră sau diurnele dumneavoastră, stimați colegi, ci din buzunarele contribuabililor. Deci bani care o să vină de la cetățeni și companii sănătoase ca să se ducă la cei care pierd în jocul afacerilor pentru a salva un loc de muncă într-o companie mai puțin eficientă, va trebui să sacrificăm două locuri de muncă, poate în altă companie sănătoasă. Plus, uh, plata funcționarilor care vor uh, trata aceste dosare. Nu mi se pare o decizie prea înțeleaptă de folosirea banilor publici. De fapt, se iau banii de la un grup și se dau la altul prin sistemul administrativ. Are cuvântul acum domnul Radev. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, o felicit pe doamna Nigler pentru acordul obținut uh, pe marginea acestei directive, cadrul de restructurare preventivă a doua șansă, măsurile de insolvență, de remitere de datorie și așa mai departe. Știm cu toții că procedurile eficace de insolvență sunt esențiale pentru un bun, bun mediu de, a, de afaceri, stimulează investiții, schimburi comerciale, promovează uh, crearea de locuri de muncă, ajut uh, economiile pe parcursul ciclurilor negative prin care uh, trec. Diferențele între procedurile naționale pot uh, prelungi procedurile administrative de insolvență, ceea ce îngrădește buna funcționare a economiilor și este de asemenea un factor care funcționează ca un obstacol în fața investițiilor uh, transfrontaliere. Un 1.700.000 uh, de mii de oameni își pierd locul de muncă în fiecare zi datorită acestor uh, falimente. Această directivă ar putea fi utilă mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii care s-ar bucura de o procedură scurtată de insolvență. Astfel am putea conferi o a doua șansă antreprenorilor și am pune capăt uh, unor debitori uh, perpetui, am reduce de asemenea creditele neperformante din portofoliile băncilor, am uh, preveni acumularea acestora și pe viitor. Sunt uh, toate motive pentru care eu cred că statele membre vor ține seama de această recomandare și vor lansa această luptă împotriva gradului prea mare de în, în, îndatorare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Radev. Nu sunt vorbitor la intervențiile constante, sunt spontane. Ba da, o întrebare de la domnul Zafneci. Domnule Radec, așteptați un cartonaș albastru? Vă rog. Moje pytanie brzmi, jak pan chce napędzać koniunkturę w gospodarce? Cum vreți să creșteți volumul uh, de afaceri? Luându-le banii, mai întâi trebuie să le dăm bani, pentru că altfel ar fi un perpetuum mobile dacă ar fi să funcționeze. Așadar, salvarea companiilor falimentare încurajează pe oameni să-și asume și mai multe riscuri și să ajungă din nou în acea situație de uh, faliment. Domnul Radev, dacă sunt proceduri clar definite și reguli stabilite clar, ne pot ajuta chiar și cu descărcarea parțială, ne pot ajuta să păstrăm viabilitatea IMM-urilor și să păstrăm locurile de muncă. Asta este uh, în interesul atât al creditorilor cât și al debitorilor și al întregii economii. Mulțumim, domnule Radev. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar. Um, domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere și mai ales pentru munca depusă la acest dosar. Încă o dată, în numele Comisiei, vreau să vă încurajez pe toți să votați mâine pentru acest acord politic privind această directivă, acord la care am ajuns în decembrie, în ceea ce ne privește, vom face toate eforturile pentru ca odată ce se fac toți pașii procedurali, directiva să fie rapid implementată de către statele membre. Mulțumim, domnule comisar King, și în încheiere, în încheierea acestei dezbateri, doamna Nibler. Mulțumesc! În primul rând, încă o dată, mulțumiri în direcția Comisiei, domnului comisar King și a colegilor care s-au angajat în uh, aceste negocieri. Uh, vreau să subliniez că am ajuns la un compromis foarte, foarte bun și care va fi un pas foarte important pentru promovarea spiritului antreprenorial în Europa. Sunt atât de mulți oameni talentați în toate statele europene și eu cred că totuși trebuie să-i um, motivăm pe tineri să-și asume și riscuri, să uh, fondeze o întreprindere și tocmai aici vine această directivă, pentru că în cazul în care au dificultăți să le faciliteze situația, să se poată face o restructurare sau să se ofere o a doua șansă. Uh, unii colegi spun că se aruncă așa cu bani. Nu e adevărat, e o prostie. Nu e vorba de bani uh, publici care merg în aceste restructurări. Nu. Ce se întâmplă? Ori lăsăm filmele să intre în insolvență, ori încercăm totuși prin niște metode inteligente, cum ar fi remiterea de datorie, să ajutăm firmele care sunt în dificultate să iasă din, uh, din uh, dificultățile în care se găsesc, deci le susținem pentru ca să poată face o activitate foarte bună pe viitor. De aceea, cred că este un pas foarte important pentru consolidarea antreprenoriatului în Uniunea Europeană. Nu avem nevoie doar de investiții uh, de stat, avem nevoie de întreprinderi care să creeze locuri de muncă, care să investească, care să-și asume riscuri și tocmai asta credem că uh, Uh, vom ajuta pe acești întreprinzători cu directiva de mâine. Sper că raportul va fi votat cu o largă majoritate mâine. Avem foarte multe elemente pentru a consolida și pe lucrători. Am discutat cu domnul Coferati. Uh, sigur că lucrătorii trebuie să fie uh, protejați, dar avem foarte multe informații privind posibilitățile de consultare în cadrul acestei directive. Și acum ei au aceleași drepturi ca orice alt creditor, nu au drepturi preferențiale și cred că este corect așa. Așadar, sper ca mâine acest raport să fie susținut la vot și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, doamnă Nibler. Cu acesta se închide dezbaterea. Votul va avea loc, așa cum a spus doamna raportoare, mâine. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Soboda referitor la exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile anumitor transmisii online și retransmisii ale programelor de televiziune și radio. Și începe domnul raportor, domnul Svoboda, care are patru minute. Vážený pane předsedající, vážený pane komisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur foarte mult că vom putea să votăm uh, pe marginea acestui text, rezultat din negocieri care n-au fost deloc ușoare. Vreau să mulțumesc tuturora din toate instituțiile, toți, tuturor celor care au participat uh, la aceste negocieri pentru răbdare, pentru dorința de a ajunge la un acord. Mai cu seamă îi mulțumesc colegei Nibler. Implementarea pieței digitale unice este o prioritate pentru Parlament, pentru Comisie de asemenea și poziția Parlamentului inițial a fost diferită de cea a Comisiei noi uh, a trebuit să urmăm uh, majoritatea opiniilor colegilor. Considerăm, uh, în general, că trebuie să-i susținem pe creatorii de conținut și să le oferim certitudine juridică, să-i ajutăm să-și pună în aplicare proiectele pe termen lung. Am spus că trebuie să facem totul pentru a asigura diversitatea culturii europene și pentru a conferi autorilor europeni condiții propice. Trebuie să con- creăm condiții bune pentru diferiții difuzori de conținut. E foarte bine că avem tehnologiile pe măsură, dar trebuie să ne asigurăm că și Uh, mediul concurențial uh, digital este în uh, dezvoltare. De aceea am implementat principiul țării de origine. Măsura în care acest principiu se va pune în aplicare va depinde de Um, condițiile pe care le vom găsi împreună cu uh, organizațiile profesionale. Credem că noi am ajuns la un compromis aici la Parlament care să permită uh, celor care fac transmisiuni uh, de conținut, dar și celor care sunt pe internet să ofere mai multe mai multe oferte de programe culturale și, și spectatorilor să li se ofere această largă paletă de alegere, alegeri. tot mai mult societățile de radio și televiziune introduc acea direct injection și în acest sens am reușit să ne ocupăm de această problemă pentru că am hotărât să avem o directivă și nu un regulament. În orice caz, punerea în aplicare va trebui să fie ghidată de principiul aplicării dreptului de autor, copyright, care este singurul mod de a-i sprijini pe autori și singurul mod de a asigura uh, programe de cal calitate pentru uh, cetățeni. Cred că suntem în fața unui uh, echilibru și suntem gata și de a fi flexibili. Colegii uh, Sper că vor sprijini aceste demersuri mâine la vot. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Svoboda, și acum trei minute are cuvântul doamna Ward. I welcome moves by the... Salut uh, inițiativa Comisiei de a facilita disponibilitatea produselor culturale în toate statele membre. Este important ca pe măsură ce serviciile online se extind, barierele în calea broadcastingului să se reducă, păstrând în același timp drepturile contractuale ale producătorilor și difuzorilor în legătură cu munca lor. E important uh, pentru factorul cultural să se păstreze un nivel rezonabil de control asupra materialului produs. Această legislație aduce unele îmbunătățiri pentru consumatori și va crește disponibilitatea anumitor programe în toată Europa. Asta e un lucru pozitiv atât pentru producători cât și pentru cetățenii care sunt interesați de cultura europeană. Informația și uh, afacerile curente uh, vor deveni mai accesibile. Uh, asta va permite cetățenilor să aibă acces la știri de calitate pe tot continentul, ceea ce va îmbunătăți, cred, și sectorul nostru mass media. Asta nu poate fi decât un lucru bun, ca să avem informație mai de încredere oferită la nivel european și cred că asta are capacitatea de a dezvolta și o perspectivă europeană comună asupra uh, chestiunilor uh, de zi cu zi. Uh, de asemenea, protecția difuzorilor este inclusă în această directivă. Asta e important pentru consumatorii online și pentru accesibilitatea tuturor. Sper că această legislație va permite forțelor progresiste din Europa să stimuleze îmbunătățirea și disponibilitatea produselor culturale în Europa, păstrând echilibrul cu nevoia de drepturi contractuale și libertăți. Cultura joacă un rol vital în a forma relații puternice între continente și în a elimina barierele între oameni. Emisiunile pe care le împărtășim fac parte într-o experiență comună. Trebuie să facilităm un sector de uh, difuzare sănătos care să ajungă la cetățeni peste tot. În ce privește legislații, cu orice uh, lege legată de copyright, producătorii și uh, autorii nu trebuie uitați. Cei care creează conținut nu trebuie să fie vulnerabili față de exploatare și trebuie să primească o renumerație potrivită pentru munca lor. Creatorii de conținut și deținătorii de drepturi au nevoie de protecție adecvată în lege ca să ne asigurăm că ei primesc compensație justă pentru munca lor. Nu poate fi niciodată corect pentru ca difuzorii să profită disproporționat de munca altora. Protejarea venitului creatorilor este în centrul acestui sector. Cei care oferă informație sau produse culturale trebuie să fie protejați. Ei trebuie să poată să trăiască din munca lor, pentru că altfel riscăm să afectăm diversitatea sectorului. În fine, aș vrea să privesc spre viitor. Comisia cred că va continua să reducă barierele în calea Uh, difuzării la nivel pan-european și asta va continua uh, să ducă la îmbunătățirea calității programelor disponibile. Totuși, nu putem facilita îmbunătățirea uh, difuzării fără să susținem producători de produse culturale independenți și în dezvoltare. Deci nu trebuie doar să încercăm să protejăm, ci să creștem diversitatea culturii și a difuzării în Europa, și trebuie să avem grijă să nu lăsăm uh, difuzarea uh, mass media în Europa să fie dominată de un număr mic de organizații din anumite regiuni. Mulțumim, doamna Ward, și acum în numele Comisiei, domnule comisar King. Uh, chair, honorable members, uh, Domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur că discutăm astăzi despre acordul politic uh, la care am ajuns pe această propunere. În numele Comisiei, suntem de acord că acesta reprezintă o parte importantă a strategiei privind piața unică digitală și permiteți-mi să mulțumesc în numele colegilor, raportorilor și tuturor uh, eurodeputaților care au fost implicați în uh, progresul acestui dosar. Vom putea să beneficiem pe viitor mai pe deplin de diversitatea ofertei de radiodifuziune în Europa pentru că uh, transmisiile și retransmisiile vor fi facilitate astfel încât mai multe programe să fie la dispoziția mai multor oameni în Uniunea Europeană. Acest lucru îi va ajuta pe cei care trăiesc în străinătate să rămână conectați la țara lor, va fi și în beneficiul numeroaselor minorități lingvistice. În același timp, directiva protejează drepturile deținătorilor, uh, de, protejează pe deținătorii de drepturi, ei își vor putea oferi serviciile online, operatorii de retransmisii vor putea să ia măsurile necesare pentru a retransmite, retransmite programe din alte state membre și se includ noi reguli cu privire la tehnica introducerii directe, asigurându-se remunerarea autorilor. Salutăm, deci, raportul care este rezultatul negocierilor interinstituționale pe care îl veți vota mâine, însă regretăm temeiul juridic propus, articolul 114, a fost uh, înlocuit cu, articole, cu alte două articole și Comisia va uh, emite o declarație în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar King! În încheierea acestei dezbateri dau cuvântul din nou raportorului, domnului Svoboda, două minute. Um Îmi cer scuze, spune președintele. Am făcut o greșeală. Îi dau cuvântul, uh, nu-l văd pe domnul Buzek, dau cuvântul doamnei Butone. Un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor, mai ales doamnei Nibler, pentru că am uh, muncit foarte bine împreună la nivelul comisiei și apoi în timpul negocierilor interinstituționale. Textul care va fi supus mâine va permite un mai bun acces la uh, conținutul radio și difuzat în general pe internet în uh, Uniunea Europeană. Propunerea inițială de regulament a fost transformată într-o directivă, astfel există o marjă de flexibilitate oarecare oferită statelor membre. Uh, aplicarea principiului de origine se limitează la programele de știri și actualități, precum și pentru programele naționale finanțate în întregime de un organism de radiodifuziune. Teritorialitatea drepturilor care stă la baza creației culturale și a finanțării sale rămâne principiul călăuzitor. Diversitatea culturală și lingvistică va fi astfel menținută. În sfârșit, prevederile legate de introducerea directă uh, creează, spulberă o serie de probleme cu care se confruntă astăzi operatorii. Titularii de drepturi vor avea o mai mare certitudine juridică astfel. Această propunere de directivă este importantă pentru cetățenii noștri, pentru titularii de drepturi și pentru a avea o cultură de calitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Butone. Și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Începem cu doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vreau foarte călduros să mulțumesc raportorului președintele comisiei noastre, care uh, a trecut prin foarte, foarte multe runde de trialog cu o răbdare uh, absolut uh, incredibilă. Fără eforturile dânsului nu am fi ajuns aici și de aceea vreau să-i mulțumesc. De asta am cerut să iau cuvântul uh, și eu consider că această directivă este într-adevăr un reper foarte important um, clarificăm situația drepturilor în cazul retransmisiilor de programe, astfel încât uh, mai multe programe să fie mai ușor uh, accesibile mai multor oameni și am găsit, cred că, un bun echilibru între protecția creatorilor de film din Europa pe de o parte și interesele consumatorilor pe de altă parte. Eu am militat pentru ca și coproducțiile să fie um, exceptate de la aplicarea principiului țării de origine, Europa nu este doar o piață, ci uh, trăiește și din diversitatea culturilor sale și cred că prin această directivă uh, vom uh, promova diversitatea în Europa. Mulțumim, doamnă Nibler. Se încheie procedura intervențiilor spontane și, încă o dată, în numele Comisiei, domnul comisar King. Uh, chair, well, I hope... Domnule președinte, Sper că nimeni nu confundă concizia acestei dezbateri cu importanța subiectului. Uh, e o propunere extrem de importantă, așa cum am auzit, și va contribui la îmbunătățirea accesului la conținutul online radio TV în toată Uniunea Europeană și este un pas semnificativ înainte în crearea pieței unice digitale. Nici nu e un efort abstract, așa cum au spus uh, unii ci va aduce diferențe practice, va asigura un acces mai bun la conținut radio, TV, uh, transfrontalier. Din partea noastră, ne considerăm că aceasta trebuie să devină o realitate cât mai repede cu putință și vom urmări cu atenție acest lucru. Sper să avem un rezultat pozitiv la votul de mâine. Vă mulțumesc! So, jetzt. Mulțumim, domnule comisar King, și acum pot să dau cuvântul uh, raportorului domnului Svoboda în încheierea acestei dezbateri předsedající vážený pane komisaři domnule președinte stimate domnule comisar dezbaterea nu a adus eh, opinii diferite față de cele deja exprimate în acest eh, proces și Mă aștept ca mâine să votăm acest pas înainte decisiv pentru desăvârșirea pieței unice digitale și am văzut cum au decurs uh, negocierile, iar uh, Jean Monnet a scris lui Robert Schuman cum că Europa este într-adevăr o Europa a pașilor sau a cărămizelor puse una peste alta și exact așa procedăm și noi, iar în viitor vom vedea consecințele acestei legislații, vom vedea cum ea poate să fie în continuare extinsă, aplicată mai larg. Mulțumesc tuturor pentru cooperarea deosebită și dumneavoastră, domnule comisar și doamnei Nibler și tuturor colegilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Svoboda. Cu aceasta se încheie dezbaterea și ultimul punct de pe de zi de astăzi este raportul doamnei Vautmans referitor la decizia Consiliului de instituire a Instrumentului European pentru Pace și are cuvântul la început doamna raportor, doamna Vautmans, 5 minute. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Mâine Parlamentul European va adopta o recomandare foarte importantă în ce privește facilitatea europeană de pace. În termeni bugetari, uh, are un uh, buget serios pentru următorul CFM. Uh, noul instrument financiar, Facilitatea pentru Pace, trebuie să permită Uniunii Europene să financeze activități pe domeniul apărării și în domeniul militar, dar mai flexibil. Există deja diverse instrumente. Acestea vor fi com- combinate într-un singur instrument bugetar și asta va umple niște goluri care există în acest moment și atunci doar o parte din costurile comunitare vor trebui finanțate de Uniune și în felul acesta putem oferi doar o susținere restrânsă a acțiunilor militare și doar dacă sunt legate de scopuri specifice de dezvoltare, iar susținerea pentru operațiunile de uh, menținere a păcii uh, este restrânsă la operațiunile uh, sub conducere africană, cum ar fi facilitatea de pace uh, pentru Africa. Această facilitate europeană pentru pace va permite mai multă solidaritate în statele membre, se va împărtăși povara mai, în mod mai uh, corect Uh, și ea va oferi o serie de instrumente și finanțare uh, de până la 45% altor operațiuni. Deci statele membre vor uh, fi mai stimulate să se implice în aceste operațiuni pentru că vor fi mai puține costuri pe care vor trebui să le plătească doar ele. Vom putea cu această facilitate să susținem organizații internaționale de Uh, menținerea păcii, dar nu ne vom restricționa doar la continentul african, vom avea o acțiune mai uh, largă și vom putea să contribuim la crearea unor capacități militare și de apărare pentru, în țări terțe. Putem să ne uităm la exemple specifice. Avem uh, misiuni de instruire ale Uniunii Europene în Somalia, unde putem foarte bine să instruim uh, oamenii, dar echipamentul, materialul. Dacă ei n-au niciun fel de echipament și de material, nu are niciun rost să-i mai instruim. Deci, uh, această facilitate va, ne va permite să ne asigurăm că nu vor fi doar niște oameni bine instruiți, dar și niște oameni care vor avea și echipamentul necesar. Apoi există clauze care uh, ne permit să ne asigurăm că orice uh, lansare operațională a Uniunii Europene cu implicații militare poate fi uh, finanțată. Facilitatea Europeană de Pace, doamnelor și domnilor, cum spuneam, este în afara bugetului și asta înseamnă că trebuie să existe examinare din partea Parlamentului și asta e foarte important. Vrem să ne asigurăm că suntem informați la momentul oportun, astfel încât să putem examina uh, punctele pro și contra pentru fiecare abordare care ne este propusă și Trebuie să ne asigurăm că nicio activitate nu este finanțată uh, fără respectarea principiilor uh, din articolul 21 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene sau împotriva legislației internaționale. Uh, sigur, trebuie să ne asigurăm că această facilitate de pace completează alte instrumente de politică externă pe care le avem. Domnule comisar, adesea ne plângem că Europa Uh, atunci când ar trebui să acționeze, acționeze prea târziu și că e o lipsă de capacitate de acțiune în Europa. Iată, situația devine și mai complicată și mai puțin predictibilă în unele uh, locuri și atunci uh, Uniunea trebuie să aibă acces la instrumentele necesare pentru a promova pacea și a evita conflictele și pentru a întări pacea internațională și pentru a-și asuma complet rolul global pe care ar trebui să-l joace în lume în calitate de, uh, de forță de menținere a păcii. Acest instrument, doamna Jenor, este veriga lipsă prin care putem să realizăm acest lucru și vă uh, îndemn să susțineți această recomandare. Mă bucur să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca grea pe care au făcut-o. N-a fost o dezbatere ușoară, dar Cred că am ajuns la o concluzie foarte bună și sper că va fi susținere largă mâine la vot. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Fatman. Și acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar King. Uh, Chair, uh, honorable members, uh, each and every one. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în primul rând, în numele înaltei reprezentante, vreau să salut uh, susținerea amplă pentru, susținerea, pentru înființarea instrumentului european pentru pace. Acest lucru a fost repetat de mai multe ori de către Parlament, care a cerut o finanțare în acest domeniu care să fie mai flexibilă, mai eficientă și care să întruchipeze mai bine solidaritatea. Aș dori, în numele în alte reprezentante și al colegilor, să mulțumesc raportoarei, doamnei Fautmans, și coraportorilor pentru implicarea lor pentru abordarea constructivă și pragmatică. Așa cum se spune în raport, ambiția Uniunii Europene este aceea de a fi un furnizor global de securitate, ceea ce sigur că este în interesul nostru strategic colectiv. Dat fiind peisajul uh, amenințărilor globale, trebuie să avem capacitatea de a răspunde uh, unei întregi uh, Uh, paletă de uh, provocări de securitate. Acest lucru a fost recunoscut în strategia din 2016. Ideea instrumentului european pentru pace, EPF, s-a născut din experiența noastră, așa cum a ilustrat doamna raportor. Uniunea Europeană este activă pe teren, însă există limitări puternice ale uh, activității noastre pe teren. De exemplu, am avut dificultăți în finanțarea formării soldaților din Somalia. N-am putut întotdeauna să oferim Republicii Centrafricane echipamentul de care are nevoie pentru a încheia tranziția de la război civil la o democrație funcțională. Costul operațiunilor militare sunt suportate mult prea mult de către țările care contribuie cu trupe, ceea ce descurajează alte țări atunci când vine vorba de participare și de uh, desfășurare de trupe. Așadar, acest nou instrument, când va fi adoptat de către Consiliu, va schimba situația um, considerabil. Va oferi Uniunii Europene abilitatea de a finanța toate acțiunile um, sub uh, PESC, toate care au implicații militare, într-o manieră flexibilă și uh, prin care să se poată răspunde rapid. Sunt trei axe pe care le va susține instrumentul pentru pace. În primul rând, va acoperi costurile comune ale operațiunilor și misiunilor militare europene. Mai multe costuri ar trebui să fie finanțate în comune pentru a facilita desfășurarea trupelor și atingerea obiectivelor. În al doilea rând, va permite Uniunii Europene să contribuie la operațiuni militare și de pace care sunt conduse de alți actori internaționali. Și în al treilea rând va permite Uniunii Europene să susține forțele armate ale țărilor noastre partenere cu infrastructură, echipament sau asistență militară atunci când Consiliul decide acest lucru. Natura, um, domeniul de aplicare și limitele acestor acțiuni vor fi definite de către Consiliu, dar propunerea spune foarte clar că orice susținere va face obiectul unor controle foarte stricte, cum ar fi respectarea drept, uh, principiilor democratice și a drepturilor fundamentale. Propunerea în alte reprezentante se bucură de susținerea Comisiei, conform articolul 31, ceea ce va facilita crearea de sinergii cu alte instrumente financiare și susținerea bunei gestiuni financiare. În concluzie, domnule președinte, vreau să subliniez că acesta este un element cheie a muncii pe care o, de, o facem cu toții uh, pentru a, uh, a asigura uh, securitatea pentru cetățenii noștri, pentru a susține partenerii noștri în lume și pentru a asigura un bun foarte important uh, pentru noi toți, pacea și securitatea. Deci vă mulțumesc încă o dată, aștept dezbaterea și susținerea acestui și susținerea prin vot mâine. Mulțumim, domnule comisar. Acum două minute și jumătate, recuvântul domnul Benifei. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte instrumentul uh, pentru finanțarea finan, uh, acțiunilor militare europene este un pas înainte pentru o mai bună cooperare, mai strânsă cooperare între statele membre pentru politica uh, de siguranță și apărare comună și deci raționalizează mecanismele existente. Ca și Parlament am contribuit mult la propunerea în alte reprezentante și mai ales când vine vorba de cererea noastră de a, a, a avea finanțarea, dar numai cu condiția de a respecta Cartea, fund, Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului și dreptul internațional. Este ceea ce a cerut sus și tare Parlamentul uh, European. Deci, aceste principii trebuie respectate în momentul în care toate operațiunile sunt finanțate de acest instrument. Uh, iar tot ce se petrece în țările terțe trebuie să se uh, conformeze cu legile europene în ce privește utilizarea armelor sau exportul de arme. Și, bineînțeles, trebuie să existe și o listă detaliată a materialelor furnizate în aceste de contracte. Bineînțeles, pentru că politica de apărare nu poate să nu uh, respecte la rândul său uh, drepturile omului în Uniunea Europeană. În acest text se uh, introduce și o idee legată de neproliferarea armelor nucleare și mi se pare foarte bine uh, acest lucru. Anumite organizații civice sunt foarte atente la acest aspect. Este foarte clar că această fantomă uh, nucleară se întoarce și nu se poate să stăm cu mâinile în sân. Vă mulțumesc foarte mult!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 Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentul european pentru pace, așa cum a fost uh, propus, este încă un exemplu pentru modul în care își face politica Uniunea Europeană. Uh, s-ar spune că e vorba despre pace, că acesta este idealul pentru care se mobilizează forțe armate și uh, violență. Ce se va finanța prin acest instrument? Nu doar operațiuni militare, capacități militare în state terțe, noi nu putem să acceptăm această direcție, e vorba de intervenții beligerante. Cine susține războiul nu poate să militeze pentru pace. Se spune în Constituția uh, țării mele, a Portugaliei, că structurile militare în Uniunea Europeană uh, trebuie să aibă ca obiectiv uh, Uh, dezarmarea și soluționarea conflictelor conform dreptului internațional și a Cartei ONU. Mulțumim, domnule Pimenta Lopez. Trei intervenții pentru uh, trei intervenții spontane, începând cu doamna Ward. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să le reamintesc colegilor, dar și comisarului, că Uniunea Europeană este mai întâi de toate un proiect de pace. De asemenea, aș vrea să reamintesc angajamentul uh, uh, pentru pace al Bruselului, care a rezultat într-o conferință numită Pace și Prosperitate, Valori Fundamentale ale Uniunii Europene. S-a ținut pe 28 noiembrie 2011 aici, în Parlamentul European. Această declarație de intenție a fost menită să încurajeze proiecte și acțiuni menite să promoveze uh, pacea Uh, inspirată de uh, egalitate, libertate, solidaritate, toate ideile din preambulul uh, Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și confirmate de asemenea de Tratatul de la Lisabona din 2009. Premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit Uniunea Europeană subliniază importanța acțiunilor, cum este acest angajament, și importanța unei facilități pentru pace. Acest angajament era menit să creeze uh, condițiile necesare pentru a iniția un set larg de acțiuni pentru a uh, crea o lume de, a păcii și prosperității și sugerez ca toți uh, noi membri din noua legislatură să semneze acest angajament și să renoiască această acțiune. Mulțumim, doamna Ward. Urmează domnul Flanagan.